că procesul legislativ se va desfășura cât mai repede posibil, în așa fel încât să putem să ajungem la un rezultat satisfăcător pentru toată lumea. Mulțumesc și acum are cuvântul doamna Papadopoulou.